to be learned, dar când mă uit la anumite pasaje din raport, mi se pare că n-am, nu s-a învățat nimic din experiența anterioară. De ce problemele din România și din Bulgaria uh, care ar fi putut fi rezolvate uh, nu au creat niște lecții, adică e vorba de gestionarea financiară, gestionarea fondurilor și uh, o solicitare a Uniunii Europene nu a fost introdusă în acele țări și anume descentralizarea. Și de asemenea e foarte importantă asumarea răspunderii. Și aici, la fel, uh, se uh, vorbește despre fondurile de preaderare care sunt negociate între Comisie și Guvernul Serbiei. Și Curtea scrie în text că în cadrul uh, dialogului uh, se face o legătură între prioritățile politice și asistență dacă se pune accentul uh, pe dialog, însă aceste lucruri nu se văd în mod explicit în proiectare. Și, uh, în consecință, aici, la aprobarea sistemului sârb de autorizare a fondurilor, Comisia uh, constată că nu s-a ținut cont de uh, criteriile dorite. Deci, cred că aici ar trebui să intervenim iarăși. Eu cred că procesul de aderare va mai dura. Au fost vărsați foarte mulți bani până acum și dacă nu vrem să ne trezim că se repetă ceea ce s-a întâmplat în legătură cu alte țări care au aderat deja și unde constatăm încă deficite, atunci, în acest caz, trebuie să fim uh, foarte atenți la descentralizarea administrației și gestionarea financiară de la vârf spre bază și un sistem de control care să fie mult mai puternic. Pentru că Curtea a ă, subliniat anumite pasaje și în acelea sunt, din fericire, foarte multe exemple. Se spune că ă, bunele intenții sunt dușmanele binelui. Asta se vede în ă, ce s-a întâmplat în practică, pentru că sunt unele fonduri puse la dispoziție, dar se întâmplă să nu folosească la nimic până la urmă în realitate. Eu cred că raportorul trebuie să țină cont de acest lucru ca să reușim ca acele lecții pe care vrem să le învățăm să fie și uh, aplicate și să nu ne trezim uh, iarăși că repetăm greșelile trecutului din nou și din nou. Colegii Soltes, bine. Domnul Soltes, vă rog. Să ce mulțumesc, za Eh, hvala seveda predstavniku računskega sodišča za. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc reprezentantului Curții de Cont. Vreau să mulțumesc eh, domnului Deutsch pentru raport. Cred că e foarte important să discutăm despre aspectele financiare legate de raportul de progres al Serbiei după cum știți, amendamentele trebuie depuse în două, următoarele 20 de minute, pentru că altfel nu vor fi incluse în raport. Raportul Curții de Conturi pune accentul pe aspectele financiare și ține cont de eficiența cu care este folosit instrumentul de asistență de preaderare. Trebuie să ne asigurăm că toate greșelile din trecut nu se vor mai repeta. Trebuie să ajutăm Serbia, mai ales în ceea ce privește activitățile ex ante și nu doar ex post și controlele ex post. În acest pachet de reforme trebuie să punem accentul pe finanțele publice, pe, și pe gestiunea bugetului. Trebuie să ameliorăm eficiența instituțiilor sârbe, a celor care uh, se ocupă de achizițiile publice, de exemplu. Știți că acest subiect a fost foarte important nu doar în Serbia, ci și în alte părți. Trebuie să știm ce vrem să facem exact cu asistența pe care o oferim și cred că Comisia trebuie să uh, formuleze aceste idei, iar Parlamentul să ia decizia finală. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că Serbia intră în Uniunea Europeană cât mai rapid, dar sigur că trebuie să fim realiști nu trebuie să facem promisiuni pe care să nu le putem ține. Sunt convins că uh, pe toți uh, ne așteaptă uh, multă muncă și aș vrea să pun o întrebare comisiei. Ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu capacitățile administrative actuale ale Serbiei, mai ales în ceea ce privește instrumentele de preaderare? Credeți că sunt pregătiți sau uh, ar putea Comisia să facă mai multe ca să ajute Serbia să-și amelioreze administrația publică? Și o ultimă chestiune. Știți că domnul Juncker a spus că nu vor fi acceptate noi state membre în Uniunea Europeană în următorul mandat. Cred că a fost uh, un duș rece pentru unele dintre state candidate. Poate că această declarație a fost uh, făcută prea din pripă. După aceea s-a spus că aderarea se va produce mai repede a spus papa, dar uh, nu depinde nici de papă, nici de domnul Juncker, totul depinde de reformele întreprinse în Serbia. Eu ne doresc, mă dore, îmi doresc să simt cu toții constructivi în acest proces și vreau să ajutăm această țară și astfel să ameliorăm uh, situația Uniunii Europene. Mulțumesc! Ja, weitere Wortmeldungen? Da, Dintre colegi nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, uh, dar mai am uh, persoane pe listă, însă unii văd că nu cei care sunt pe listă nu mai sunt aici și cei care sunt aici n-au participat la dezbatere. A, vă dau dumneavoastră cuvântul, ați urmărit dezbaterea, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamna președinte, trebuia să fiu la această dezbatere la FET, uh, dar uh, mi-am trimis scuzele pentru că am considerat că este important să fiu aici ca să vă răspund la întrebări și observații. Sper că colegii dumneavoastră de la AFET o să mă scuze. În primul rând încep prin a le mulțumi domnilor Fateca și Deutsch pentru uh, raportul Curții de Conturi și pentru uh, celălalt raport. Împărtășim o mare parte din concluziile și recomandările raportului. Noi deja am început să implementăm aceste recomandări și o să încerc să mă refer la câteva observații cheie care au apărut astăzi în cursul dezbaterii. O să evit întrebarea dacă uh, liderul meu spiritual este președintele Comisiei sau Papa. O să încep cu o întrebare care a venit și din partea domnului Nica și din partea domnului Deutsch. Un lucru pe care trebuie să-l spun este că poziția Comisiei față de date și stabilirea acestor date este foarte clară cred că încă nu am ajuns acolo. Sunt foarte, suntem foarte departe de acolo și nu speculăm. Uh, dacă mă întrebați care este testul nostru pentru succes, nu este cât de rapid, cât de mult uh, și cât, uh, cât de mulți membri, ci cât de ușor decurge tranziția în secunda în care o țară aderă la Uniunea Europeană. Și cred că una din lecțiile cheie pe care le-am învățat din extinderile anterioare, spre exemplu, Croația a intrat în, ca membru în Uniunea Europeană fără un MCV. Uh, o să vorbesc și despre noua abordare de structurare a negocierilor care uh, pune în centrul procesului sectorul judiciar și statul de drept, uh, lupta potriva corupției și a crimei organizate. Ceea ce ne dorim să obținem în mod concret, în modul în care discutăm cu țările partenere, este tocmai să rezolvăm aceste probleme în etapele timpurii ale negocierilor de aderare pentru că acestea sunt și două capitole cheie, uh, capitolele 23 și 24. Și sunt ultimele capitole care vor fi încheiate în timpul negocierilor și care hotărăsc până la urmă pasul uh, negocierilor de aderare uh, vrem să mm, nu ne mai întrebăm dacă apar reforme pe hârtie Vrem să vedem dacă există reforme în ciclul legislativ și care sunt puse în practică tocmai cu scopul de a ă, construi un stat de drept puternic. Și asta guvernează abordarea noastră pentru finanțarea preaderare în alte domenii decât statul de drept. Un lucru pe care îl facem acum mai mult decât în trecut este că nu mai avem o abordare uh, bazată pe proiecte, ci o, o abordare bazată pe sectoare și finanțarea depinde direct și este legată direct de adoptarea unor strategii sectoriale cuprinzătoare de către guvern și cred că asta este o cale cheie prin care putem să ajutăm la îmbunătățirea situației în ceea ce privește durabilitatea, plecând de la ceea ce a spus domnul McAllister pe bună dreptate durabilitatea este o problemă care este mai largă decât întrebarea dacă avem uh, cazul de politici adecvat. Pentru că asta stă în centrul uh, administrației publice în țările partenere. Și plecând din, uh, din nou uh, de la ceea ce a spus și domnul McAllister și domnul Nica, uh, reforma administrației publice este locul în care încercăm să uh, accelerăm uh, implicarea noastră. Lucrăm foarte mult cu OCDE-ul acum și în stabilirea de jaloane a situațiilor pentru uh, administrațiile publice și venind cu planuri de acțiune clare care vor să creeze o administrație publică mai uh, durabilă și mai eficientă. Uh, plecând de la recrutare, formare, dezvoltarea carierei, remunerare și, de asemenea, capacitatea administrației publice de a păstra oameni de calitate. Și dacă ne uităm la cazul Serbiei și la întrebarea care sunt dificultățile și provocările pentru Serbia, cred că una din dificultăți este tocmai Uh, cum să evite un număr prea mare de angajați în anumite ministere cheie. Pentru că nu este o întrebare ușoară. Nu vom putea să venim cu un răspuns mulțumitor peste noapte, dar lucrăm din răsputeri pe această temă și folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și un lucru pe care cred că îl veți vedea în modul în care ne facem uh, rapoartele de progres pentru țările partenere este mult mai concentrat pe elementele de bază, statul de drept, lupta împotriva corupției și a crimei organizate, dar și reforma administrației publice și guvernanța economică. Pentru că e Cam ca atunci când îți construiești o casă, dacă fundația nu e bună, tot restul poate arăta bine, dar uh, poate să se prăbușească oricând și cred că asta este o lecție cheie pe care am învățat-o. Un alt domeniu la care lucrăm din greu, mai ales în domeniile în care există investiții, este noțiunea unui, unei conducte unice de proiecte care să fie adoptată la nivelul guvernului în domeniul energiei, a transportului și al mediului astfel încât acestea să beneficieze de finanțe și din partea uh, finanțatorilor internaționale, astfel atrăgând proiecte care sunt pregătite în mod adecvat și care sunt durabile. Și este și în interesul nostru, pentru că multe dintre aceste uh, proiecte europene vor fi în beneficiul Uniunii Europene. Și, în concluzie, dați-mi voie să spun că luăm foarte în serios acest raport. Eu consider că, prin comparație cu unele din rapoartele curții de conturi pe care le vedem, ăsta e chiar pozitiv. Vreau să subliniez că nu spun asta culcându-mă pe ureche. Ați venit cu niște recomandări foarte valoroase pe care le salutăm, le acceptăm și la care lucrăm pentru a îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze, dar s-ar putea să fie nevoie să plec foarte rapid către Comisia AFET. Colegii mei vor rămâne și vă stau la dispoziție dacă mai aveți solicitări de clarificări. Mulțumesc pentru întrebări, există, pentru răspunsuri. Există și alte întrebări, alte observații? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul domnului Deutsch. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile foarte valoroase și pentru participarea activă. Eu o să încerc să rezum un pic discuțiile de astăzi în trei puncte. Primul lucru pe care vreau să-l uh, observ și de care iau notă este legat de procesul de aderare al Serbiei. împărtășesc punctul de vedere al Comisiei. Că nicio instituție UE nu ar trebui să aibă un comportament sau să ia o decizie față de șansele de aderare ale unei uh, țări partenere sau candidate. Pentru că orice fel de luare de poziție în acest sens ar fi o vrăjitorie, dacă se poate spune așa, în ceea ce privește datele prevăzute pentru aderare. În acest caz particular, dacă vorbim despre aderarea Serbiei, metodologia pentru aderare pleacă de la premiza că nu le oferim o dată deocamdată. Dar, pe de altă parte, nu este corect atunci când există o metodologie clară și, spune, și noi le spunem din start că nu o să, facă, nu o să se descurce mai devreme de 2019 și nu o să, fie, nu o să poată adera la UE mai devreme de 2019. Pentru că dacă noi spunem că este absolut imposibil ca Uniunea să mai primească membrii noi între 2014 și 2019, asta echivalează cu a spune că procedurile de aderare pentru Serbia nu vor reuși pur și simplu până în 2019. Deci asta mi se părea mie o vrăjitorie între ghilimele. Deci haideți să nu le dăm niște date, nici pozitive, nici negative. O dată negativă fiind uh, nu înainte de data respectivă. A doua observație. Metodologia este bine cunoscută. Și l-am ascultat și pe reprezentantul comisiei vorbind despre metodologie. Monitorizarea se face la nivelul comisiei AFET sub forma unor rapoarte de progres realizată de către domnul McAllister, și sarcina noastră este să examinăm raportul special al Curții de Conturi. Acest raport special se concentrează pe buget și sarcina noastră este să tragem concluzii legate de implementarea bugetului. Pentru că, până la urmă, noi suntem Comisia pentru Control Bugetar, dar asta nu ne împiedică să discutăm politici. Sunt de acord cu punctele de vedere ale colegilor care au spus că imaginea prezentată de Curtea de Conturi nu este una roz. Avem multe motive să criticăm și munca Comisiei. Deci cred că trebuie să recunoaștem uh, munca Comisiei atunci când face treabă bună, chiar dacă în general uh, uh, o criticăm. Curtea de conturi și noi putem vedea că munca Comisiei este una bună în acest domeniu și asta nu o să ne împiedice să prezentăm recomandări pentru îmbunătățirea acestei activități chiar și pe viitor. Vă mulțumesc oricum pentru această discuție și sunt deschis oricăror amendamente care ar putea fi depuse. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportorul de la FET a cerut să mai ia cuvântul. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Domnul McAllister, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În după ce am ascultat dezbaterea, am dorit și eu să intervin din nou, uh, mai ales după ce l-am ascultat pe domnul Doi și pe domnul Solteș. Uh, voiam să vă spun că mie nu mi se pare că e o contradicție atât de mare. Domnul Juncker a spus că în următorii cinci ani nu vor mai fi aderări, nu vor mai putea fi aderări la Uniunea Europeană privit obiectiv, el a spus un lucru care e de la sine înțeles, pentru că obiectiv nu există nicio singură țară care în următorii ani ar putea să fie gata uh, realist. Și uh, eu am de-a face cu mulți reprezentanți uh, ai Serbiei și foarte mulți responsabili de acolo au aceeași părere și ei își evaluează foarte realist propria situație și de aceea Cred că nu trebuie să numim niciodată. Uh, într-un interviu pe care l-am dat unui ziar uh, sârb, am spus următorul lucru. Uh, trenul sârb este pe șine către gara Bruxelles, dar când va ajunge acest tren depinde de viteza pe care o va lua Serbia, de schimbările de macaz și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt în mâinile sârbilor. Eu cred însă că Uniunea Europeană poate să transmită un semnal pozitiv și de aceea am și vrut să mai au cuvântul încă o dată. Am transmită un semnal pozitiv dacă am reușit anul acesta să încheiem primul capitol, să deschidem, mă scuzați, primul capitol din negocierile de aderare. Mai sunt uh, mici uh, probleme, poate că va fi uh, foarte decisivă data de 9 februarie. Ministrii de externe din Serbia și Kosovo se vor întâlni aici la Bruxelles atunci și este decisiv, pe lângă punctele care au fost numite, uh, fundamentals first, adică statul de drept, combaterea fraudei, administrația publică, normalizarea comportamentului dintre uh, Belgrad și Priștina este foarte importantă și asta o știe și guvernul federal german care pune accentul pe uh, însoțirea negocierilor de aderare și sper să putem oferi cât mai multă asistență Serbia și pe viitor, însă cheia se află la Belgrad, este absolut clar. Mulțumesc. Domnul Fozecaș. First of all, Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând doresc să le mulțumesc tuturor membrilor cont pentru uh, remarcile pozitive și pentru aprecieri. M-a bucurat mult să le aud, dar nu de asta am intervenit. Vreau să fac două clarificări sau două declarații. În primul rând, Curtea de Conturi nu este o instituție politică, ci o organizație politică. Noi fa- ne facem treaba de auditare, de evaluare a progreselor și uh, pe baza dovezilor noastre vă transmitem observații, concluzii și recomandări, astfel încât dumneavoastră să puteți monitoriza și să le puteți lua în calcul uh, atunci când luați decizii politice. M-am bucurat să văd raportul dumneavoastră, cu excepția uh, declarației politice, care nu e treaba mea, sunt perfect de acord cu declarația dumneavoastră. Dar o a doua clarificare extrem de importantă pe care trebuie să o fac aici și acum este că raportul nostru uh, vizează activitatea Comisiei în Serbia. Deci uh, auditatul nu a fost Serbia, ci Comisia și tocmai de aceea a fost uh, adesea greșit înțeles. S-a spus că sprijinul preaderare către Serbia este, la, uh, este acolo unde ar trebui să fie și asta automat înseamnă că și Serbia este acolo unde ar trebui să fie. Uh, eu cred că asta este decizia dumneavoastră și nu pot să spun decât uh, să recomand Comisiei să-și continue eforturile pentru a ajunge la un succes care să fie mai rapid decât a fost prevăzut și doresc acest lucru și pentru Uniunea Europeană și pentru uh, Serbia. Deși, cum am spus, auditatul propriu-zis, subiectul auditului este Comisia. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc! Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul raport special, numărul 4 pe 2014, integrarea obiectivelor politicii UE privind apa în cadrul PAC, un succes parțial. Raportoarea noastră este doamna Kadenbach și de la curte este domnul Cardiff. Și am să vă dau cuvântul, doamnă Kadenbach, ca să ne prezentați raportul imediat. Um, thank you very much, Chair. Domnului Cardiff, mă scuzați. Um, this... Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Acest raport în ceea ce privește politica apelor și politica agricolă comună este uh, Uh, puțin pe lângă rapoartele normale de până acum. Pentru că un uh, raport normal uh, vizează gestionarea financiară, dar aici încercăm să vedem cum integrăm două aspecte diferite ale unor politici europene și cum, cât de bine funcționează acestea împreună. Mă bucură să spun că în timpul uh, lucrărilor noastre ne-am bucurat de cooperare din partea statelor membre, cum se întâmplă de obicei, și din partea serviciilor comisiei, cum se întâmplă de obicei și uh, serviciile Comisiei au uh, inclus DG Agri și DG uh, Environment. A existat un acord între Parlament, Comisie și Consiliu asupra nevoii de a integra mai bine politica apelor și noi am sperat să contribuim la acest uh, aspect, subliniind uh, domeniile unde este nevoie de îmbunătățire. Acest raport a fost făcut de o echipă și mulți dintre membrii acestei echipe se află astăzi aici. Întrebarea uh, este dacă a existat o integrare de succes uh, în politicile europene. Răspunsul este da, dar doar parțial. Uh, avem finanțarea privind uh, dezvoltarea rurală, care este extrem de importantă pentru uh, politica apei și, într-adevăr, asta a avut un impact pozitiv, dar aceste instrumente sunt limitate față de ambițiile stabilite pentru PAC. Și chiar și pentru perioada 2014-2020 nu este sigur că vom avea aceleași rezultate. Recomandările curții au fost ca statele membre să fie mai ambițioase în implementarea directivei cadru apă, mai ales pentru accelerarea procesului de a îmbunătăți calitatea planurilor de management, pentru că noi avem, uh, Comisia are puteri limitate în acest sens și atunci statele membre trebuie să-și asume inițiativa. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că toate prevederile sunt implementate corect și aici ne referim mai ales la problemele pe care le-am uh, găsit la verificările transversale. Curtea a recomandat ca în cadrul PAC Comisia să propună noi instrumente sau modificarea instrumentelor uh, actuale care să respecte obiectivele politicii pentru apă. Și statele membre trebuie să monitorizeze datele, deci să dedice resursele necesare tocmai pentru a face aceste monitorizări. Mă bucură să spun că concluziile și recomandările curții au fost uh, acceptate de doamna Cadambach și de comisie, dar vreau să spun că implementarea uh, va fi mai dificilă. Uh, acțiunile promise s-ar putea să dureze mulți ani și depind de, alt, de rezolvarea altor uh, lucruri uh, înainte și s-ar putea să nu se facă progrese reale pe termen scurt. Deci chiar atunci, chiar dacă suntem de acord, s-ar putea să nu înregistrăm progrese și asta ar fi păcat, având în vedere aparenta unanimitate în ceea ce privește nevoia de a lua măsuri. Este foarte dificil uh, pentru Comisie, pentru că multe depind de statele membre, dar uh, cred că așa ar fi cel mai bine să mergem mai departe. Mulțumesc. Kadenbach, bitte. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Eu am ein ganz Da, în primul rând, mulțumesc mult de, mult de tot domnului Cardiff și echipei sale pentru raportul uh, actual Înainte de a trece la prezentarea textului, aș vrea să vă spun că aceasta este una dintre cele mai reușite inițiative cetățenești din Uniunea Europeană. Anul trecut, Right to Water a strâns semnături de la 1,6 milioane de cetățeni din Uniunea Europeană care au dorit ca dreptul la apă să se definească ca unul din drepturile omului și au vorbit și despre accesul la apă de bază. Cred că există o legătură între această inițiativă și acest raport, pentru că în acest raport e vorba de apă, apă potabilă, apă curată și e foarte uh, important să fie integrat acest obiectiv uh, legat de apă în cadrul PAC dacă ne gândim uh, la consum, o treime din consumul de apă este reprezentat de agricultură și sigur că atunci sunt foarte importante măsurile pe care le putem lua în uh, corelație cu PAC ca să putem controla acest domeniu. În uh, discuția anterioară, unul dintre vorbitori a vorbit despre paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. La fel putem spune și despre acest raport avem uh, obiective de conformitate în uh, domeniul agricol și s-au făcut unele realizări aici, dar aș vrea să spun concret care sunt problemele. De fapt, problema este că avem rapoarte foarte, foarte diverse uh, din foarte multe domenii și e foarte greu să ne dăm seama ce măsuri au fost luate, ce măsuri nu au fost luate și avem, cred eu, Uh, cadrul directivei apei, care ar trebui și ea apropiată de politica agricolă și anume introdusă în măsurile de conformitate. Cred că Comisia uh, trebuie să acționeze ca gardian al tratatelor, dar și împreună cu noi, cu eurodeputații și cu uh, politicienii de nivel național pentru a introduce măsuri agricole care să corespundă cu directiva cadru a apei Obiectivul a fost, uh, atunci când s-a adoptat această directivă, ca până în 2015 să avem o calitate bună a apei în întreaga Uniune Europeană. Avem uh, Însă am ajuns însă în 2015 și nu putem, din păcate, să spunem că apa este de mare calitate în întreaga Uniune Europeană. Avem obiective foarte diferite în diferitele state membre în ceea ce privește aplicarea directivei cadru a apei, dar și în ceea ce privește utilizarea subvențiilor europene în acest context. În 2008 am stabilit că um, este important să avem măsuri de completare pentru integrarea pe PAC. Sunt fonduri care nu sunt uh, suficient folosite și cred că aceasta este una din problemele principale și anume principiul susținerii e foarte important uh, la punerea în aplicare și avem o mare problemă. Unele state membre Sigur că nu putem să ne, decât să ne limităm la cadrul acestui raport special, dar cred că sunt uh, cazuri reprezentative legate de implementarea, de punere în aplicare a acestor, acestor măsuri. Deci sunt state membre care nu le-au acordat prioritate acestor măsuri, deci uh, nu au promovat apa în Europa, nici, nici apa potabilă și nici apa în agricultură. Am văzut că s-au făcut mai multe controle la fața locului. Uh, e vorba de controle la puncte de aprovizionare cu apă. În multe cazuri aceste puncte nu sunt uh, autorizate. E greu să se controleze câtă apă se uh, preia de acolo. Am vorbit cu statele membre să facă controlele necesare în momentele cele mai adecvate și uh, Uneori se fac controle care nu își ating obiectivul. Mă gândesc și la folosirea de pesticide. Uh, dacă controlele se fac iarna, degeaba verifici pesticidele, pentru că pesticidele se pun abia primăvara. Este important să existe o coordonare și um, să se respecte principiul cauzalității și în legătură cu politica agricolă comună. Cred că sunt multe uh, domenii în legătură cu care trebuie să ne dăm seama concret de ce se întâmplă. Uh, cred că sunt lucruri însă care nu țin totdeauna de politica europeană, de care nu suntem neapărat noi responsabili și cred că ce putem face este să punem la dispoziție și mai departe subvenții uh, dar să și folosim uh, sancțiunile necesare dacă este cazul. La modul foarte general, uh, ca politician din uh, domeniul mediului și al sănătății, mi se par importante legăturile cu folosirea de pesticide. Până acum mi se pare că nu s-a făcut suficient, cred că e nevoie de măsuri consolidate, nu numai din partea Comisiei, ci și din partea statelor membre. Cred că aici este valabil ceea ce am uh, decis pentru PAC în perioada 2014-2020. În toate celelalte domenii, apa uh, subterană poate să ducă la uh, probleme de sănătate uh, extinse în Europa și nu mă refer numai la pesticide, mă refer și la uh, bacterii și la antibiotice, care între timp sunt o mare povară pentru Uniunea Europeană. Și cred că acest raport e un subiect care trebuie să ne preocupe foarte intens. Ce m-ar interesa pe mine ar fi să fie posibil să avem un soi de breakfast debates sau lunch debates și să tratăm uh, acest subiect uh, pentru că sunt foarte multe idei, foarte multe impulsuri pentru statele membre, dar și pentru deputații activi în cele mai diverse domenii, nu doar în domeniul mediului și în domeniul agricol, pentru că cred că uh, dreptul la apă este unul din drepturile omului, după cum v-am spus la început, deci cred că acest subiect merită dezbătut și merită să punem accentul pe uh, caracterul urgent al punerii în aplicare a directivei apei. Mulțumesc mult! Breakfast debate betrachte ich jetzt. Breakfast debate mi se pare o adevărată amenințare. Doamna Ayala Sender. Eu sunt muy bien la señora Kadenbach. Înțeleg foarte bine, doamna Kadenbach. Începem și noi ziua la ora 8 cu micul dejun de lucru. Aș dori în primul rând să Mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport care vizează unul dintre aspectele care în general nu sunt din dezbaterile în legătură cu politica agricolă comună. Și de asemenea mulțumesc doamne Kallenbach pentru interesul pe care îl acordă temei. Aș semna la două teme mici, două mici probleme care mi se pare că nu fac parte din cadrul în care ar trebui să lucrăm politica de apă și politica agricolă comună. În primul rând, utilizarea agricolă a apei în nordul și în sudul Europei este foarte diferită. În nord există foarte multă apă și mi-aduc aminte de prima surpriză pe care am avut-o atunci când am văzut viile care erau foarte înalte în nord, în nordul Europei, în timp ce în sud acestea sunt la sol și trebuie să fie irigate. Noi avem uh, anumite confederații hidrografice care uh, trebuie să reglementeze utilizarea apei. Așadar, utilizarea diferită a apei în nord și în sud trebuie să fie avută în vedere. Nu se pot face generalizări uh, să, să spunem că utilizarea este într-un fel sau în altul. În al doilea rând, avertizez asupra pericolului care apare pentru că atunci când încercăm să reducem cât mai mult capacitatea agricolă europeană și dau uh, dreptate doamnei Gresle care se plângea în aceste zile că agricultorii îmbătrânesc și tinerii se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în intrarea în acest sector și că reforma PAC poate nu rezolvă aceste probleme avem tentația de a exporta uh, urma hidrografică a agriculturii europene în exterior. Este vorba aici de faimoasele acorduri cu state terțe și prin care reducem capacitățile agricole europene, capacitățile de a intra în concurență și în același timp importăm agricultură din uh, produse agricole dintre, din state de unde marfa vine mai ieftin, dar trebuie să ne gândim și la felul în care exportăm urma noastră hidrografică, pentru că uneori agricultura din aceste state terțe utilizează apa într-un mod nesustenabil care afectează capacitatea totală de apă deciziile noastre sunt ca și efectul fluturelui. Luăm o decizie în uh, domeniul agriculturii, lăsăm mai multe terenuri pârloagă și asta înseamnă că importăm mai multe alimente din altă parte. Uh, noi folosim mai puțină apă, dar de fapt se consumă mult mai multă apă în alte regiuni ale lumii. Poate de aceste lucruri ar trebui să ținem cont. O altă temă care ar fi importantă și ar fi foarte interesant să fie tratate la un moment dat, cu toate că Consiliul și Parlamentul a pus uh, uh obstacole în acest sens, este uh, contaminarea râurilor și cursurilor de apă. Avem o directivă pentru calitatea apei, însă pentru generația următoare avem o problemă uh, foarte gravă cu poluarea apei însă în niciun moment nu am avut un cadru de aplicare pentru solurile uh, poluate. Uh, aceste soluri contaminate deja afectează cursurile de apă. Sunt unele state membre care îmbunătățesc legislația cadru a Uniunii Europene și le mulțumim pentru acest lucru În schimb, ar fi fost mult mai bine să putem să avem acces la o legislație mai bună cu privire la poluarea solurilor. În momentul de față, această legislație este blocată în Parlament și la Consiliu. Cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru pentru că agricultura ține și de sol, bineînțeles și nu, doar, și nu se folosesc doar culturi hidroponice, din aceste culturi inovatoare. Așadar, mai sunt multe lucruri de făcut. Vă mulțumesc. Gut, wobei es natürlich auch nicht verboten. Bun. Sigur că nu e interzis ca un stat membru să-și protejeze solurile, dacă consideră că sunt probleme. Domnul Sarvama. Uh, mulțumesc, doamnă președinte intervin în numele raportorului din umbră PPE, Marto Ciorello, care din păcate nu poate să fie prezent astăzi datorită faptul că este prezent la Praga la ziua de comemorare a Holocaustului. Este președintele delegației cu, pentru relațiile cu Israel. În numele colegului meu aș dori să o felicit pe doamna Kadenbach pentru raportul său pentru documentul de lucru. Domnul Cardiff este cel responsabil uh, la Curtea de Conturi. Domnul Matos Iorello este de acord cu raportoarea că există necesitatea unei politici mm, a apei mm, pentru prosperitatea pe termen lung uh, și că trebuie să avem în Uniunea Europeană o recomandare și o politică în ceea ce privește gestionarea apei. Consider că este necesar să uh, îndemnăm Comisia și statele membre să monitorizeze utilizarea apei în scopuri agricole conform directivei cadru a apei. Domnul Martoșielo este de părere că Comisia trebuie să îmbunătățească datele legate de legăturile între calitatea și cantitatea de apă utilizată în uh, Mm, agricultură și că statele membre trebuie să își îmbunătățească uh, normele și legile în conformitate cu legislația comunitară. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Uh, domnul director de la DG Agri are cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, doamne Kadenbach și domnului Cardiff, membrilor Comisiei pentru oportunitatea de astăzi de a avea un schimb de vedere în ceea ce privește acest raport al privitor la integrarea politicii apei în PAC. Mulțumesc doamne Cadenbach și domnului Cardiff pentru observațiile și recomandările lor și mm, pentru buna colaborare pe care am avut-o în pregătirea acestui raport. S-a menționat deja protecția calității resurselor de apă europene, care este o prioritate pentru Uniunea Europeană, în special în agricultură, care, în care se utilizează 33% din apa din Uniunea Europeană uh, și trebuie să eliminăm poluarea din apă. În acest sens, Uniunea Europeană a adoptat o serie de instrumente juridice pentru a gestiona mai bine cantitatea și calitatea apei, conform directivei Natura 2000, care a stabilit cadrul pentru uh, promovarea și uh, susținerea resurselor acvatice din Europa. În special în agricultură avem acum două instrumente utilizate pentru a integra uh, politica, obiectivele politicii acvatice în PAC. Unul este integrarea este ecocondiționalitatea legată de condiționarea plăților de îndeplinirea legislației, uh, lucru care se leagă de directiva Cadrul apei și avem și un program de dezvoltare care are ca scop protejarea și restaurarea resurselor naturale ambele instrumente, ecocondiționalitatea și îmbunătățirea um, încurajează bune practici agricole, um, încurajează respectarea legislației de mediu și acordă stimulente pentru um, bunuri și servicii eficiente. Comisia este de acord cu evaluarea curții de conturi că ambele ambele instrumente, ecocondiționalitatea și dezvoltarea rurală. Ah. Este foarte clar că Comisia este conștientă de anumite deficiențe la nivelul implementării și a uh, luat pași care, care să ducă la o mai bună respectare în următoarea perioadă de programare pașii trebuie să fie duși la să ducă la îmbunătățirea calității apei în următorii șapte ani. Primul exemplu pe care l-aș menționa se referă la ecocondiționalitate, unde Comisia a propus ca directiva cadru pentru apă și a utilizării durabile a pesticidelor să devină parte a ecocondiționalității uh, în momentul în care va a fost uh, implementată de toate statele membre. Parlamentul și Consiliul au fost de acord cu această abordare și au um, emis un comunicat în acest sens în 2013. Între timp, aceste două directive, care nu fac încă parte din ecocondiționalitate, vor fi acoperite de așa numitele sisteme de consiliere Uh, agricole care uh, ajută fermierii și alți beneficiari, beneficiari proprietarii de terenuri uh, să aibă acces la aceste informații pentru a gestiona mai bine terenurile și resursele naturale, printre care se numără și apa. În primul, în al doilea rând, politica de dezvoltare rurală deține o serie de instrumente și mecanisme prevăzute în cadrul 2014-2020, care se referă specific la gospodăria apei și la utilizarea apei, un instrument uh, care se referă la îmbunătățirea gospodăririi apei și un altul care vizează îmbunătățirea eficienței utilizării apei. Sunt aceste două priorități ar trebui să fie utilizate și implementate de către statele membre pentru a da un cadru corect cheltuielilor din aceste programe în următorii șapte ani. Există așadar instrumente în uh, dezvoltarea rurală care să pre- permită o mai bună utilizare a apei Uh, supravegherea, supravegherea investițiilor și uh, dezvoltări rurale experimentale în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare. Așadar, trebuie să susținem îmbunătățirea utilizării apei. Prevedem și introducerea unui nou sistem pentru evaluare a politicii de mediu care să țină cont de toate problemele de mediu legate de apă în agricultură. Acum vom avea un efort de a acoperi cei doi piloni, de dezvoltare rurală, care are un impact asupra utilizării apei, cât și primul pilon. În ceea ce privește politica apei, Comisia continuă implementarea strategiei comune și se dezvoltă o serie de instrumente în, pentru a îmbunătăți calitatea gestionării bazinului hidrografic european. Este foarte important ca în această strategie comună de implementare prin întâlniri bilaterale cu statele membre și prin discuții în care Comisia consiliază statele membre cum să utilizeze și cum să integreze mai bine politicile hidrografice. Comisia pregătește o propunere pentru adăugarea unor elemente cheie ale directivei APE până când această directivă va fi implementată în toate statele membre. În concluzie, Comisia consideră că aceste inițiative vor reprezenta un răspuns adecvat la recomandările curții și ale raportului doamnei Cadenbach și, foarte important, vor îmbunătăți calitatea gestionării apei în următorii ani. Vă mulțumesc. Habe ich aber doch noch eine Frage. am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Este posibil să se caute noi motive de plată pentru agricultură prin aceste operațiuni? Uh, și doamna Ayala Sender vrea să vorbească din nou ob neue, ob wir eine neue Begründung se caută noi motivații pentru plăți în agricultură? Cel puțin asta e impresia mea după dezbatere. Doreai să mai iei cuvântul, nu? Te rog. Si eu queria preguntar... Da, nu știu... Cred că vorbim cu direcția generală Agri, dar tema solului corespunde de Direcția Generală Envi și vreau să întreb dacă este prevăzută în vreun moment posibilitatea de a reveni la um, felul în care uh, calitatea apei este condiționată de către calitatea solurilor, care calitate în momentul de față este foarte slabă în Europa tratatele cu statele terțe, unde există interese comerciale importante, uh, care sunt tratate comerciale de tip agricol, acolo se ține cont de toate aspectele legate de directiva apei, eficiența hidrografică și așa mai departe. Ținem cont de buna gestiune a pesticidelor, Domnul Țeler, încă o dată, pentru că ieri am întârziat 20 de minute și n-aș vrea să se repete și astăzi. Da, doamnă președinte, o întrebare, dacă îmi permiteți. Știu că mă leg de detalii, dar când vorbim de directiva cadru a apei în unele state federale din Germania, au fost niște probleme legate de protecția naturii și de plățile făcute pentru acele programe. Și aici Comisia cred că nu are dreptate, pentru că reprezentantul Comisiei a spus că statele membre sunt responsabile. Dar este vorba de proiecte europene și cred că e vorba de cererea din perioada care a trecut și acum uh, mi se pare că unele state încearcă unilateral să își uh, atragă avantaje legate de aceste fonduri. Deci, mai sunt mai mulți bani? Reprezentantul Comisiei, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprimerai en français. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba franceză pentru acest răspuns. Într-adevăr, cu noile politici agricole adoptate pentru perioada 2014-2020, justificările și mă refer în special la obiectivele noilor uh, politici agricole, aceste obiective au fost extinse. Primul obiectiv rămâne securitatea alimentară și necesitatea de a răspunde la uh, așteptările consumatorilor, însă am extins și politica agricolă în scopul fondurilor durabile și de a avea o dezvoltare teritorială uh, echilibrată în Uniune. În acest al doilea obiectiv de gestiune durabilă a resurselor naturale, există o serie de instrumente care au fost introduse pentru a îi ajuta pe agricultori, pe de o parte, să producă Uh, mărfuri, produse agricole și în același timp să producă bunuri publice și anume să gestioneze resursele naturale, biodiversitatea, solurile și așa mai departe. În intervenția mea anterioară am făcut referire la noile instrumente de plăți de ecologizare, greening, care reprezintă în jur de 30% din bugetul total al primului pilon. Este vorba de uh, plăți care se aplică pe totalitatea suprafețelor agricole, agricole care vizează îmbunătățirea calității sol, solurilor, îmbunătățirea calității acestora prin rotația culturilor. Uh, Așadar, este clar că prin noile politici agricole, pentru că acest raport se mm, concentra pe condiționalitatea în dezvoltarea rurală. Acum mm, intervine și ecologizarea care va permite să se răspundă într-o anumită măsură la problema mm, calității și a gestiunii resurselor naturale. Este vorba aici și de soluri care, pentru că o problemă fundamentală nu ține de calitatea solului în sine, ci de capacitatea Uniunii Europene de a răspunde la securitatea alimentară și acest lucru depinde de biodiversitate și de solul care este lucrat în domeniul agricol. În ceea ce privește luarea în considerare a elementelor de mediu, utilizarea pesticidelor, în tratatele de negociere internaționale. Acest lucru nu este menținut uh, explicit, însă în toate politicile agricole care sunt implementate este foarte clar că prin activitatea agricolă încercăm să promovăm producția de alimente și de gestiunea resurselor, două lucruri care sunt strâns legate și care, sunt, care apar foarte clar în uh, pozițiile noastre în negocierile internaționale legate de agricultură. Însă, încă o dată, pentru a uh, lărgi domeniul instrumentelor publice ale ecocondiționalității, este foarte clar că noua politică agricolă comună pe care tocmai o implementăm în statele membre uh, conține un o extindere a obiectivelor PAC nu doar a resurselor naturale, ci și echilibrul teritorial. Um, ceea ce s-a discutat astăzi, o politică mai bună și o mai bună integrare a politicii apei. Acest lucru ține de. Însă în ceea ce privește ecocondiționalitatea, noi putem controlăm pe agricultori pentru obligațiile juridice și legale pe care aceștia nu le cunosc atunci când legislația națională încă nu există. Așadar, așadar dacă există un angajament în directiva cadru privitoare la apă, în legătură cu utilizarea durabilă a pesticidelor, acest lucru va intra în vigoare doar în momentul în care măsurile vor fi uh, adoptate în statele membre și când măsurile vor fi foarte clar, foarte clare pentru agricultori. Nu putem să impunem agricultorilor obligații care sunt în momentul de față neclare. Vă mulțumesc, doamna Kadenbach. Da, eu am o întrebare acum și nu sunt sigură dacă am în dumneavoastră cel mai adecvat partener de discuție, dar dacă nu sunteți dumneavoastră responsabili, vă rog să transmiteți această întrebare colegilor. Uh, vorbim despre directiva cadru a apei, dar noi, cel puțin noi ca austrieci, ne interesează foarte mult și uh, directiva de protecție a apelor, și mă interesează în ce măsură se face controlul, uh, observarea, pentru că titlul raportului special este integrare, în ce măsură se ține cont și de supraveghere, de supravegherea comună, practic. Pentru că vorbim despre pesticide și știm că 0,9 până la 1% din pesticide ajung uh, la destinație, iar restul de 99% ajung în mediul înconjurător. În ceea ce privește gestiunea apei, planurile de protecție a apelor, m-ar interesa cum se ține cont de toate aceste substanțe, mai ales legătura cu, între directiva cadru și directiva de protecție a apelor, Uh, cred că e foarte important ca aceste directive să aibă obiective comune. Mulțumesc. Un răspuns succint, vă rog. Sinon, vous une, une... Dacă nu, atunci transmiteți un răspuns în scris. Da, am putea să vă dăm un răspuns scris, deci mai exact, pentru că este ține mai degrabă de Direcția Generală Mediu dar cred că putem uh, spune clar în această etapă că e clar că sistemele de control și de sancționare din aceste două directive trebuie să fie definite de statele membre și trebuie să fie gestionate la nivelul statelor membre, la nivelul uh, PAC. Ceea ce facem este ca, de, pe de o parte, să ajutăm pe fermieri să punem în practică practici care să țină cont de mediu și să respecte toate aceste obiective și prin ecocondiționalitate verificăm că agricultorul care primește ajutoare publice, fie prin ajutoare directă, fie prin ajutoare pe pilonul 2, că agricultorul respectiv respectă legislația, dar nu, este un sistem, nu de sistemul de condiționalitate ține să definești un sistem de control și sancțiuni pentru a verifica că directiva cadru apă este pusă în aplicare bine în Austria sau în alte țări verificăm doar că agricultorul, dacă beneficiază de ajutare publice, respectă legislația. Și asta ține de directiva cadru apă și de gestionarea statului membru. Deci suntem la cu totul alt nivel în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei politici de mediu și modul în care ea este integrată în PAC. Mulțumesc frumos, mulțumesc și interpreților pentru că au stat peste program și domnul Cardiff uh, vorbiți în engleză, așa că o să vă ascultăm în engleză. Mulțumesc. No, I'll, I'll be, be very brief. Um, maybe just to comment on Mrs. Ayala Sender's question about whether we had taken into account the differences in agriculture north and south and indeed even within regions. And yes, we tried to do so. The uh,